și eu să uh, subscriu la poziția atât de puternică a acestui Parlament. Grație, com Mulțumim, doamnă comisar. Am primit două propuneri de rezoluție. La sfârșitul dezbaterii, dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Următoarea ședință are loc mâine, la or, eh, mâine miercuri 19 ianuarie, la ora 9. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului European. Ședința se suspendă.